Iar acum ajungem la raportul de Kaiser cu privire la uh, dezvoltarea uh, aspectelor democratice din Sudanul de Sud. Doamna de Kaiser, aveți cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Mai întâi aș dori să adaug și mulțumirile colegilor care au lucrat împreună cu mine, raportorii din umbră, dar și uh, colegilor din alte comisii care ne-au uh, dat sfaturi foarte bune, în special uh, Comisia de Afaceri Externe. Sudanul este ultimul stat din Africa care și-a cucerit independența. În urmă cu trei ani, în ianuarie, printr-un referendum și în iulie 2011, dacă mi-aduc bine aminte, deci în iulie 2011, pe 9 iulie, și-a declarat independența. Cinci zile mai târziu, adunarea generală a ONU a acceptat-o ca membru. Deci, rapiditatea acestei aderări nu e întâmplătoare și câștigarea independenței a fost susținută de toată comunitatea internațională ca urmare a unui tratat de pace din 2005, CPA, care punea punct unui război civil interminabil în Sudan. Am ajuns deci aici și avem o nouă țară, o nouă țară care este un stat destul de fragil, care are resurse de petrol, dar care nu are nimic altceva resurse petroliere care reprezintă 88% din economie, dar are un vecin, Sudanul, cu care, evident, nu se înțelege prea bine din moment ce s-au separat. Cam de vreo 2-3 ani asistăm la tensiuni între Sudan și Sudanul de uh, Sud în ceea ce privește circularea uh, și importul și comerțul cu petrol și ca atare ONU, Statele Unite, Troica și alte instituții uh, internaționale, plus Marea Britanie, plus uh, Norvegia, au creat forumuri ca în Washington în 2013 pentru a încerca să ajute Sudanul de Sud să nu recadă sau să nu intre în faliment cu uh, dificultățile pe care le are. Este un lucru care nu merge foarte bine. 50% din populație se află sub pragul sărăciei. Independența energetică prin petrol este absolută, nu există niciun fel de diversificare a economiei. Acordul de la Cotonou nu a fost încă semnat, deci Uniunea Europeană nu poate să o ajute. Există o corupție care s-a instalat, nu avem cifre exacte, dar care se dovedește endemică, nu există nicio plasă de securitate socială, rata de deces rândul tinerelor și copiilor uh, este cea mai mare din lume. 48% uh, din fetele între 15 și 19 ani sunt deja maritate, Armata nu este integrată, există execuții extrajudiciare, tortură, viola, violuri, hărțuirea jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului și o adevărată problemă de limbă, pentru că există 60 de limbi uh, diferite, de dialecte diferite și engleza ca limbă oficială nu este cunoscută de toată lumea. Deci este un raport de recomandare, pentru că uh, dacă Sudanul de Sud are probleme, atunci întregul uh, corn al Africii intră din nou în război. Avem un paragraf care sintetizează recomandările acestui raport pentru o bună guvernanță, pentru lupta pentru drepturile omului și așa mai departe. Este alinatul 9 și alinatul 11 și vreau să mă refer la ele pentru că este foarte complicat. Vreau să spun că astăzi Uniunea Europeană a investit 830 de milioane în Sudan, ceea ce este foarte mult. Vorbim de aproape un miliard de euro și nu vorbim uh, de centime. Deci este o țară care este pe calea democrației, trebuie să continuăm să o ajutăm, dar trebuie să cerem mai multă educație, mai multă infrastructură, bună guvernanță, și să fim printre prietenii Sudanului, dar să-i și ghidăm pe calea unei bune guvernanțe care să nu mai fie atât de afectată de corupție ca în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc! Ei dau cuvântul domnului Stier. Evo, ja bih želio pozdraviti u ovom izvješću o... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau de la bun început să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport. În calitate de membru al Comisiei AFET, nu pot decât să menționez importanța SAE în ceea ce privește crearea unor uh, relații mai, relații mai bune între Sudan și Sudanul Sudan, și Sudanul de Sud, îmi cer scuz, scuze. Peste 80% din economia Sudanului de Sud depinde de petrol, iar acest uh, petrol poate fi exportat doar prin oleoducte care traversează uh, Sudanul. Relațiile proaste dintre Nord și Sud reprezintă o problemă majoră. Și tocmai de aceea diplomația europeană trebuie să-și asume rolul uh, de lider în rezolvarea, soluționarea acestei probleme. Degradarea relațiilor dintre două, cele două state va duce la înrăutățirea situației și a tuturor domeniilor menționate de către raportor. Urmează domnul Kelly. Uh, nu de mult am discutat despre sudanul de sud la urgențe într o joi după amiază în plenară și cred că discutăm din nou acest subiect uh, aici iar asta ne spune că uniunea europeană și parlamentul european mai ales uh, sunt uh, angajați în Uh, acest demers de a susține acest nou stat. Acest lucru este esențial pentru că noi avem uh, o reputație, pe drept cuvânt, de a fi cel mai mare uh, donator pentru ajutor de dezvoltare din lume. Această țară are nevoie de foarte mult ajutor, are foarte mult potențial, însă nu are experiența de a-și dezvolta potențialul, mai ales atunci când e vorba de resursele sale uh, naturale care sunt uh, foarte bogate. Țara are nevoie de o infrastructură adecvată pentru a putea fi gestionată și uh, e clar că până la urmă standardele democratice vor duce la situația în care această țară este mai sigură pe sine, mai independentă. De asemenea, uh, atitudinea vis-a-vis -vis de această țară se va schimba. Mulțumesc. Grație, nu ci sunt altri oratori. Mulțumesc, doamnă președinte, nu mai sunt uh, și uh, alți intervenienți. În urmare, dăm din nou uh, cuvântul doamnei de care se spune doamna președinte. Ba nu, se scuză doamna președinte, dăm uh, cuvântul doamnei comisar Reding. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să o felicit pe doamna de Kaiser și să o laud nu doar pentru un raport excelent, ci și pentru procesul consultativ prin care a trecut. Avem o imagine foarte detaliată a celor mai multe oportunități, dar și a magnitudinii provocărilor cu care se confruntă sudul de, sudul, Sudanul de Sud pentru a ajunge la prosperitate. Comisia este de acord cu multe dintre recomandările din uh, raport și consideră că e o foaie de parcurs foarte bună pentru continuarea acțiunilor UE în regiune. Situația actuală la nivel politic, social și economic nu poate fi înțeleasă în mod izolat de istoria țării. Dar dacă ne uităm la istoria țării și vedem că în doar 8 ani țara a construit instituții de guvernanță, a îmbunătățit accesul oamenilor la educație și servicii de sănătate și a creat oportunități pentru o viață mai bună, progresul este impresionant. Așa cum a spus pe bună dreptate și doamna raportor, Uniunea Europeană a susținut puternic aceste eforturi de construire a unui stat cu investiții foarte mari. Am stabilit o, un parteneriat solid cu guvernul și cu societatea civilă din Sudanul de Sud. Împreună cu partenerii internaționali cheie încercăm să găsim noi parteneriate cu guvernul prin noi înțelegeri bazate pe răspundere reciprocă. Și în acest proces vom continua să susținem importanța de a semna acordul de la Cotonou pentru a stabili un parteneriat de durată și de încredere cu UE. Exprim acum Uh, părerea Comisiei Europene cum că rolul femeilor și al fetelor este extrem de important în acest proces. Cele mai importante lecții învățate au fost că exclu- excluderea sistemică a femeilor și a fetelor din viața economică și socială este cea mai mare barieră în calea dezvoltării și asta este o lecție care, pe care o vom ține minte în măsurile pe care le vom lua pentru a ajuta Sudanul de Sud. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Această dezbatere s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Ajungem astfel la raportul Swinburne în ceea ce privește cadrul de uh, rezoluție pentru instituții.